Am câteva comentarii la începutul uh, sesiunii, la începutul ședinței. Vreau să-i urez bun venit uh, Mariei Romana de Gaspari, fica marelui om de stat uh, italian Algida de Gaspari, unul dintre fondatorii Uniunii Europene.